11.30. Următorul punct pe ordinea de zi este raportul domnului Butikofer, o strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa. O să dau cuvântul imediat raportorului. Uite. meine sehr geehrten Kollegen. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Stimate comisar, stimați colegi, aș dori să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră, din partea Comisiei pentru Industrie, pentru activitatea depusă. Aș dori să mulțumesc și celor din uh, Comisia pentru Mediu și din partea și reprezentanților uh, societății civile pentru ajutorul oferit. Politica privind materiile prime reprezintă o provocare majoră pentru noi, însă în același timp reprezintă și o ocazie fantastică. În ultimul an și jumătate, m-am ocupat aproape de acest subiect și cred că ar trebui să ne stabilim o strategie foarte uh, ambițioasă. Ne-am putea bucura de un succes uh, major. Uh, Uh, eficiența utilizării uh, resurselor, substituirea, uh, reciclarea, acestea sunt cuvintele cheie. De acestea avem nevoie pentru a asigura viitorul competitivității noastre. Trebuie să fim competitivi în viitor și în ceea ce privește strategia inovației. În al doilea rând, dacă ne stabilim obiective fără să ne dăm seama cum am putea să ni le atingem, Uh, am putea să uh, ajungem să ne pierdem pur și simplu drumul. Trebuie deci să fim de acord asupra modului în care ne-am putea organiza, asupra modului în care am putea coopera uh, și aici intervine Comisia, statele membre și așa mai departe. Guvernanța reprezintă un element cheie al succesului acestei povești. Minerale sunt uh, la fel de importante precum uh, țițeiul, gazul natural și alte surse de energie. Însă uh, n-ați ști acest lucru dacă ați vedea ce facem noi în Europa. Și acest lucru trebuie schimbat în acest uh, raport există o panoplie de instrumente care au fost enumerate pentru a ne ajuta să stimulăm uh, guvernanța. Propunem uh, un radar de risc, sugerăm ca Comisia să continue să elaboreze lista de resurse critice și să studieze lanțurile de furnizare. Există materiale care nu se regăsesc pe această listă, dar care însă sunt foarte importante și, prin urmare, trebuie să figureze pe această listă. Trebuie să ne asigurăm că atunci când vorbim despre pământurile rare, uh, luăm măsurile adecvate. Există aici o idee a Comisiei uh, cu privire la un parteneriat uh, în domeniul inovației pentru resursele prime, pentru materiile prime. Însă anumite state membre blochează această concepție. Salutăm uh, existența Centrului Comun de Cercetare și uh, a Agenției uh, Europene pentru Mediu, care împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă vor contribui la îndeplinirea obiectivelor noastre. Până în 2015 se va oferi un raport de activitate Parlamentului European și trebuie să ne asigurăm că în ceea ce privește reciclarea deșeurilor electrice și electronice, toate dispozițiile sunt respectate. Acest raport uh, vizează și dimensiunea externă a politicilor uh, ce privesc resursele. Principiul meu fundamental este următorul. Trebuie să ne asigurăm că avem uh, o cooperare externă și o strategie în acest domeniu adecvate. Și aici nu mă gândesc doar la statele sărace în resurse din Africa și din alte părți, ci și la statele bogate în resurse. Toate acestea pentru că Uniunea Europeană uh, importă uh, mai multe uh, resurse pe cap de locuitor decât orice alt stat. Acest lucru este important și trebuie să ne asumăm răspunderea pentru investiții în statele terțe prin intermediul Băncii Europene de Investiții. Ar trebui să ne asigurăm însă că aceste investiții fac parte dintr-o strategie pentru eradicarea sărăciei și pentru uh, dezvoltare. De aceea avem nevoie de uh, legislație transparentă, așa cum au și americanii. E vorba despre uh, principiul publică uh, ceea ce deții. politica de dezvoltare n-ar trebui să fie un uh, sclav al politicii comerciale și al politicii care vizează importurile de uh, materii uh, prime. Uniunea Europeană poate să contribuie la guvernanța internațională a resurselor pornind de la această bază. Am putea să ne aducem astfel o contribuție importantă. Mulțumim, domnule Buticofer. Dăm acum în cuvântul domnului comisar Tajani. Grazie, președinte. Onorevoli parlament. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Dați-mi voie să încep prin a-i mulțumi domnule Biticofer pentru textul pe care l-a redactat. Nu este vorba doar de o problemă de formă. Aș dori să le mulțumesc și deputaților care au depus avize pe marginea raportului, pentru că rezultatul final este, din punctul meu de vedere, unul excelent și este în conformitate cu activitățile Comisiei în încercările sale de a oferi o reacție strategică la problema crucială, fundamentală a materiilor prime. Eu am fost câștigat de acest raport, care este în conformitate cu ideile Comisiei și de aceea nu poate decât să consolideze cooperarea între Parlament și Comisia în acest domeniu fundamental. Și spun acest lucru pentru că raportul are un punct de vedere de ansamblu asupra tuturor problemelor și oportunităților pe care le avem și găsește un echilibru perfect între diversele opțiuni politice și, mai mult, conține sugestii și recomandări de o natură specifică și utilă, care vor contribui la redactarea unei, unei strategii îmbunătățite. Am spus la început că mi se pare că este un domeniu extrem de important pentru cooperarea dintre Comisie și Parlament. Am lucrat împreună cu domnul Beautycofer și cu alți uh, deputați timp de mai multe luni, domnul Rubic, domnul Florence, doamna Merkel și domnul Beautycofer, pe marginea ideii unui pilot, uh, proiect pilot pentru a se ocupa de problema pământurilor rare. Credem că acest lucru ar fi o contribuție majoră la viitorul parteneriat pe marginea uh, materiilor prime pe care dorim să-l înființăm. Motivul pentru care este important să se implice toate instituțiile este extrem de clar. Raportul dumneavoastră îl descrie foarte bine. un element care m-a uh, marcat a fost că venind de la München la Strasburg am recitit raportul și mi-am dat seama că ne oferă o idee clară asupra modului în care oferta de uh, materii prime este o piedică în calea concurenței pe, în uh, planul uh, Uniunii Europene și chiar m-a marcat acest lucru uh, pentru că domnul Bütikofer vorbea despre sumele cheltuite pe materii prime, care sunt mult mai mari decât sumele cheltuite cu lucrătorii. Aș dori acum să vorbesc despre cei trei piloni ai uh, uh strategiei. Furnizorii din afara Europei, furnizorii din inter, uh, interiorul Europei și uh, reciclarea și reutilizarea. Acestea sunt trei elemente cheie și mă bucur să văd că și Parlamentul este de acord. Reînnoirea este extrem de importantă dacă vrem să facem progrese în sectoarele în care strategi- de care trebuie să se ocupe strategia noastră. Trebuie să fim conștienți de dimensiunile lanțului de la prospectare, uh, minerit, uh, utilizare, reciclare. Și acest lucru ar putea fi un stimulant puternic și important care să contribuie la realizarea de progres în domeniu sunt chiar mai optimist decât raportorul în această privință, pentru că eu cred că nu este vorba de rezistență sau împotrivire, ci doar de anumite rezerve ale statelor membre și cred că îngrijorările lor sunt uh, atenuate oarecum pentru că Consiliul de Competitivitate a dat undă de aceste inițiative. Deci cred că putem vedea acum cum putem uh, coopera în ceea ce privește acest parteneriat pe inovare. O altă parte uh, rezolvată în uh, discurs a fost diplomația în ceea ce privește materiile prime și este important ca aceasta să devină un element principal în relațiile noastre internaționale, de orice natură ar fi ele. Am luat măsuri uh, pentru o cooperare mai strânsă cu Japonia și cu Statele Unite în acest domeniu. De asemenea, Uniunea Africană și Uniunea Europeană au planuri comune de acțiune și strategii comune și ambele s-au dedicat dezvoltării mineritului de materii prime într-un mod care să sprijine capacitățile africane la nivel regional, subregional sau chiar continental. Va exista o conferință la nivel înalt pe 1 decembrie 2011 și unde uh, Uh, vom acorda stimulantele politice necesare pentru a um, accelera acest parteneriat. În ceea ce privește Rusia, um, voi merge în octombrie în, la, la Moscova, în ceea ce privește Chile, am fost în iunie acolo și deja am semnat un, un acord cu Chile. Și încercăm să ajungem la un acord și cu Argentina și cu Brazilia până la sfârșitul anului. Nu uitați că Chile este unul din cei mai mari producători de litiu de foarte bună calitate. Și cred că se vor bucura să audă de acest raport. Când uh, m-am întâlnit cu președintele, am subliniat importanța unui uh, înființării unui parteneriat strategic în ceea ce privește materiile prime. În ceea ce privește durabilitatea, este important ca mineritul să respecte mediul. Trebuie de asemenea să analizăm politicile de inovare și cercetare și să vedem cum vor respecta mediul activitățile de minerit și de utilizarea pământului și discut cu domnul comisar Potocini pe această temă. Este un uh, domeniu care cade în competența, în mare măsură în competența statelor membre, dar bineînțeles Comisia poate acționa drept intermediar și cred că putem înregistra progrese și acolo. Săptămâna viitoare vom uh, avea o inițiativă principală în ceea ce privește eficiența resurselor pentru a trata probleme importante precum reciclarea. Am uh, menționat deja câteva exemple, dar sunt foarte puține exemple din foarte multe posibile. Pot să vă spun, domnule președinte, că în momentul de față cooperez cu guvernul suedez, care în urmă cu câteva luni, înainte de vacanța de vară, a organizat o reuniune foarte importantă pe tema materiilor prime, mineritul în Marea Barents. Și ca albind ă, abia așteaptă să lucreze în acest domeniu și m-am întâlnit de asemenea și cu noul ă, prim-ministru al Groenlandei. Voi călători în Groenlanda foarte curând pentru a trata problema materiilor prime și acolo. Groenlanda este dispusă să fie alături de noi în această problemă și să coopereze cu noi pentru a avea o strategie pe termen lung. În ce scuze, am vorbit un pic mai mult decât uh, ar fi trebuit, dar este un subiect atât de important, domnule președinte, încât trebuie să-l discutăm aprofundat și aceste relații între Comisie și Parlament sunt extrem de importante și vor ajuta la oferirea unei strategii solide pentru a uh, rezolva această problemă materiilor prime fără a afecta mediul. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc domnule Tajani. Urmează domnul Broc pe listă, dar nu văd să fie aici, așa încât îi dau cuvântul doamnei Schnieber Iastram. Vă rog. domnule președinte, domnilor și domnilor. În primul rând, așa cum avem obiceiul aici la Parlamentul European, a vrea să mulțumesc domnului Buticoife pentru raportul pe care l-a făcut în ceea ce privește politica și coerența în domeniul dezvoltării. Din partea Comisiei ITRE pot să spun că sunt mulumită pentru că multe dintre sugestiile făcuse, făcute de Comisia de Dezvoltare au fost uh, acceptate. Și așa cum a spus și domnul Butikofer, Butikofer pentru uh, materiile prime, aceasta este o chestiune foarte importantă. Până în anul 2050, Națiunile Unite consideră că va exista o creștere a cererii de materii prime. De aceea ar trebui să vedem aceste dezbateri în contextul unei politici de dezvoltare coerentă. Și am să vă dau un exemplu. Țările în curs de dezvoltare au pierderi din cauza prețurilor uh, care nu se bazează pe contracte, au pierderi, după cum spuneam, în jur de 80 și 160 de miliarde de dolari. Și dacă facem o comparație cu ajutorul pentru dezvoltare care îl oferă Uniunea Europeană, acesta este în jur de 8 miliarde anual. Deci față de sumele pierdute de 80-160 de miliarde, aceasta nu reprezintă aproape nimic. Este totuși uh, foarte important ca raportul referitor la inițiativa de transparență să fie prezentat pentru că este o inițiativă cu efecte pe termen lung și tocmai din acest motiv salut planul de acțiune UE Uniunea Africană 2011-2013, în special în ceea ce privește negocierea contractelor cu companiile afectate. Pentru că fiecare euro care va fi utilizat în acest sens va aduce, după evaluările făcute țărilor în curs de dezvoltare, o plus valoare de 10 euro. Cred de aceea că putem spune că e vorba de un ajutor eficient, eficace uh, a posteriori. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamna Schnieber. Domnul Lange nu este prezent. Va, nu, vă rog să mă scuzați, sunteți în sala. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să îl felicit pe domnul raportor pentru acest uh, raport uh, care a prezentat o provocare și pentru toată activitatea depusă la redactarea sa. Poziția noastră este vitală pentru viitorul industriei uh, europene. Dimensiunea comercială este crucială. De aceea cred că este corect și adecvat ca politica pentru resurse să fie plasată în context internațional și văzută prin prisma Uh, politicii uh, industriale europene. Există câteva puncte absolut esențiale aici. Cred că dacă trebuie să ne evaluăm resursele pe baza acordurilor de parteneriat, atunci putem face toate acestea doar dacă întreprinderile care furnizează aceste uh, resurse uh, se comportă într-o manieră adecvată și um, în niciun caz întreprinderile europene n-ar trebui uh, să fie parte a evaziunii uh, fiscale sau n-ar trebui să um, refuze oamenilor drepturile lor sociale sau uh, de mediu. Resursele pe care le folosim n-ar trebui să vină din zone de conflict. Sub nicio formă n-ar trebui să cumpărăm resurse de la cei care uh, folosesc uh, venitul de pe urma lor pentru a uh, purta războaie. Trebuie să înțelegem cum funcționează aceste lanțuri de distribuție pentru a înțelege clar de unde ne luăm resursele. Există amprente cu privire la resurse pe care ne putem baza peste tot în lume. Nu trebuie să exportăm în manieră uh, ilegală um, resurse, uh, profitând de anumite lipsuri uh, în legislația noastră. Trebuie să uh, ne îmbunătățim uh, controlele. Nu e suficient ca într-un port european o singură persoană să fie responsabilă de toate controlele. Avem nevoie de o mai bună monitorizare a exporturilor, așadar, și uh, trebuie să ne asigurăm că structurile uh, de monopol uh, și structurile oligarhice uh, din industria resurselor sunt eliminate. Mult noroc, domnule comisar, mulțumim raportorului. Mulțumim, doamna Merchis are cuvântul acum. De, e, e, raport. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule raportor. În primul rând, vă mulțumesc pentru acest document care ne-a fost prezentat și le mulțumesc tuturor colegilor pentru părerile exprimate. Cred că avem aici un document foarte util, dar cred că putem să mergem chiar mai departe. Este un subiect extrem de important, mai ales dacă ne uităm la actuala criză economică. Un lucru, un lucru care este foarte adesea trecut cu vederea este că vedem deja emergența unei noi strategii de fapt, mă scuzați, a unei noi crize. Dar dacă avem strategia potrivită acum, vom putea să rezolvăm această criză chiar înainte ca ea să apară. Pentru că există, poate apăra o criză în țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește materiile prime și trebuie să vedem care este vulnerabilitatea Uniunii Europene și dependența noastră. Trebuie să ne gândim și la ceea ce trebuie să facem cu deșeurile noastre în Europa. Solicitarea la inovare și la concentrarea asupra unor noi moduri de utilizare a materiilor prime pe care deja le avem în Uniunea Europeană. Cred că trebuie să analizăm în mai mult detaliu această strategie și să avem un nivel mai practic. Și cred că trebuie să ne uităm la acest schimb de paradigmă de care avem nevoie ca reacție la, cri- la criza economică globală și la dependența uh, de resurse naturale din alte părți. Trebuie să avem modif- să aducem modificări uh, tratatului, trebuie să avem uh, schimbări pe care să le aducem uh, cetățenilor și modelului economic, sistemelor bancare. Și trebuie să avem reforme cât mai largi. Trebuie să modificăm și modul de impozitare astfel încât să putem să încurajăm oamenii să cumpere produse care să dureze mai mult și care sunt mai prietenoase cu mediul. Trebuie să lucrăm și la directiva privind ecodesignul. Și tot ceea, ce trebuie, tot ceea ce facem trebuie să facem respectând natura, pentru că acest lucru este extrem de important. Foarte adesea ne pripim și uh, utilizăm uh, zone care sunt încă neatinse din uh, țările noastre sunt încă sălbatice și nu ne dăm seama că uneori uh, stăm pe o mină de aur, dacă se poate spune așa, și uh, ar trebui să exploatăm potențialul de minerit urban care există acolo. Poate ar trebui să ne concentrăm uh, asupra părților care deja au fost urbanizate. Am avut foarte multe păreri din partea colegilor și sper ca ele să fie luate în calcul, spre exemplu, lanțul de răspundere, lanțul de custodie

în legătură cu strategia necesară pentru a face față unei chestiuni foarte importante și anume volatilitatea prețurilor la materii prime și faptul că cererea este în creștere în uh, țările în curs de dezvoltare, în special în China. Din partea grupului meu, a PPE-ului, vreau să spun că suntem de acord în principal cu raportul Butikofer. Noi considerăm că acest raport ajunge la o abordare echilibrată în ceea ce privește materiile prime și strategia de utilizare și de acces la acestea. În acest sens, credem că în acest raport pe care îl dezbatem astăzi există un echilibru între, pe de o parte, accesul la materiile prime, care sunt esențiale, acele materii prime uh, critice, atât în interiorul cât și în afara Uniunii Europene. De asemenea, în raport se acordă o importanță cuvenită utilizării eficiente a surselor de materii prime și raportul prezintă sugestii interesante pentru a îmbunătăți planurile de reciclare în Uniunea Europeană. Aș vrea de aceea, în numele grupului meu, să spun aici că această problemă trebuie rezolvată nu din punctul de vedere a reducerii consumului, ținând cont de faptul că creșterea economică trebuie să fie asigurată și pe viitor. Deci e nevoie de creștere economică. Iată de ce. E nevoie de niște politici de utilizare și gestionare eficientă a acestor materii prime, de politici care să stimuleze utilizarea rațională a acestora. Considerăm de asemenea că impactul în ceea ce privește specula va fi unul pozitiv pentru că acele măsuri în ceea ce privește transparența propuse de comisie vor face să ajungem la o piață într-adevăr mai transparentă, mai transparentă decât cea de astăzi și, prin urmare, o piață cu mai puțină posibilitate de a face specula. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ulfskog, din partea socialiștilor și democraților. Patru minute. Eh, <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a susține afirmațiile eh, colegilor precum Judith eh, Merkens și Bernd Lange și ale raportorului Coffer, care cu toții au afirmat că resursele sunt extrem de importante, iar modul în care le obținem este vital. Avem nevoie de o nouă linie de gândire, de o nouă metodă de a obține resurse într-o manieră inovatoare. Această chestiune îi privește pe uh, votanții mei și în felul următor. Atunci când uh, Parlamentul a început să se ocupe de resurse, am uh, vizitat un centru de uh, resurse în nordul uh, Suediei. Acolo m-am întâlnit cu oameni care știu exact de ce resurse e nevoie pentru uh, industrie și cercetare. Am vorbit cu cercetători și cu oameni de afaceri care mi-au demonstrat uh, cum aceste sectoare vechi brusc au înflorit. S-au deschis uh, noi uh, mine, cele vechi au fost extinse, tehnologia s-a îmbunătățit, la fel și calitatea. Tot acestea ca rezultat uh, al cererii mondiale sporite. Globalizarea uh, Uh, a venit așadar uh, în Europa ca acasă. Există solicitări și din alte părți ale lumii și uh, pe lângă asta, evident, trebuie să oferim cele necesare propriei noastre industrii. Situația este una interesantă. În nordul Europei, Există experți tehnici calificați există cercetare la nivel uh, înalt și condițiile de muncă sunt excelente pentru cei uh, care lucrează în acest sector. Se pot face încă mult mai multe lucruri uh, chiar acolo. Nu e nevoie să ne îndreptăm spre alte orizonturi din afara Uniunii Europene. Sectorul acesta este oarecum recunoscut și de către Europa putem observa uh, rolul uh, nordul Europei în dezvoltarea acestui sector în Uniunea Europeană. În uh, nordul Sediei am mai aflat un lucru și anume importanța bunei funcționări a infrastructurii. E important acest lucru pentru acele regiuni și pentru acele centre industriale. Dacă ne dorim o creștere eficientă, atunci clar avem nevoie de o infrastructură eficientă. Parlamentul European ar dori ca viitoarele programe de infrastructură europeană să facă față nevoilor de uh, uh resurse pe care uh, le are industria. Comisia trebuie să uh, audă toate aceste lucruri și să răspundă la ele. Evident, avem uh, perspectiva de dezvoltare la care deja s-a făcut trimitere. Un punct fundamental de plecare este următorul. Resursele trebuie obținute uh, Uh, din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene. Însă țările din afara Uniunii Europene, de unde ne obținem resursele, trebuie privite ca și parteneri. Nu trebuie să ne întoarcem la colonialism. Am trecut prin asta și nu vrem să ne întoarcem acolo. Nu avem nevoie de așa ceva. Există foarte multe parteneriate bune de care ne putem folosi. Ne mulțumim acum din partea liberalilor și democraților uh, uh, doamna Eck. Mulțumesc, domnule președinte. Ne confruntăm acum cu o perioadă grea, pentru că ne trezim într-o lume din ce în ce mai globalizată și avem o provocare dublă de a asigura prosperitatea europeană și de a lupta împotriva schimbărilor climatice. În următoarele decenii avem nevoie de o consolidare a economiei europene pentru a avea o dezvoltare durabilă pentru întregul continent. Aceste provocări sunt incluse și în strategia 2020 și ar trebui să fie și uh, la baza unei strategii de succes pentru materiile prime. Aceste provocări nu ar trebui să fie subestimate. Necesitățile de investiții pentru sectoarele cheie vor uh, ajunge la 40 de miliarde de euro până în 2050. Și pentru acest uh, lucru, asigurarea materiilor prime este extrem de necesară având în vedere că economiile sunt din ce în ce mai verzi, mai ecologice, ele vor concura și uh, în ceea ce privește uh, materiile prime care pot fi importate din aceleași uh, țări. Trebuie să avem o legătură mult mai strânsă între industrie, comerț, cercetare și dezvoltare durabilă. Mai ales în aceste momente de criză avem nevoie de uh, reforme care să fie orientate către dezvoltare și către încurajarea uh, comerțului liber. Acest lucru va consolida accesul la materii prime pentru companiile europene. Dincolo de uh, ecologie, această strategie privind materiile prime trebuie să se asigure că atât țările dezvoltate cât și cele în curs de dezvoltare pot avea o sursă durabilă de materii prime și acest lucru este crucial uh, prin mecanismul ajutor pentru comerț și avem nevoie de atenție specială acordată statelor fragile sau aflate în, strate, în stare de conflict pentru a ne asigura că a, aceste resurse și achiziționarea lor nu vor finanța a, conflicte. Eliminarea barierelor de comerț din țări terțe este iarăși un aspect a, important. Europa ar trebui să profite de asemenea de materialele pe care le are aici, pentru că Europa are, este bogată în resurse naturale, în ciuda părerii generale. Și, în special, nordul Europei are potențialul de a, avea, de a asigura necesarul de materii prime uh, european. Dacă avem o gestionare strategică și o reformă reală a pieței interne, atunci vom fi un jucător uh, competitiv în uh, economia verde de mâine. Și îl felicit pe domnul raportor pentru un raport foarte bun. Mulțumesc! Thank you, Madam Eck. Mulțumesc, doamna Eck, domnul Eckhart, în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și raportorului pentru acest raport. Vreau să mulțumesc domnului comisar, comisar Tariani pentru ceea ce a avut de spus. Într-adevăr, avem nevoie de o adevărată strategie pentru materiile prime, însă dacă citim acest raport și dacă citesc raportul original al Comisiei Europene, văd că există divergențe foarte mari între cele două. Așa că vreau să știu dacă domnul Tajani este mulțumit cu acest raport al Parlamentului European pentru că el implică o strategie diferită. Raportul Comisiei se centrează, de exemplu, pe abordarea asupra Chinei pentru a avea materii prime în Europa cât mai repede cu putință și aceasta implică și faptul că materiile prime ar trebui să fie utilizate într-un mod mai rațional. Abordarea noastră este însă diferită. Utilizarea resurselor naționale, naturale și a materiilor prime într-un mod eficient, de exemplu, dintr-un o tonă de minereu obținem câteva grame de aur. Însă dacă utilizăm deșeurile electronice, obținem 300 de grame. Aceasta este o modalitate mult mai eficientă și mai puțin costisitoare de a obține materii prime. Iată de ce, domnule comisar, ar trebui să stimulăm politică industrială în Europa pentru a utiliza mai bine materiile prime pe care le avem deja. Dacă recurgem la minerit, aceasta însă n-ar trebui să facă în zonele Natura 2000. Acest lucru trebuie să spună foarte clar, iar raportul dumneavoastră spune că doar trebuie să țină cont de îngrijorări de mediu. Eu însă vreau să mă asigur că aceasta nu se va întâmpla în zonele declarate în Natura 2000 și nici la Polul Nord. În al treilea rând, dacă vorbim despre posibilitatea de a merge în afara Europei pentru a căuta materii prime despre contactele pe care le avem, despre diplomația în domeniul materii, materiilor prime. Vreau să văd ce are de spus comisarul de GUF, de GUF pentru că există o adevărată lipsă de coerență în acest sens. Mulțumesc și acum doamna Gerling în numele conservatorilor. And, uh, Mulțumesc. Aș dori să transmit mulțumiri raportorului pentru raportul pe care l-am citit cu mare interes. Am urmărit acest raport în calitate de raportor uh, din umbră din partea Comisiei Envi. Dezbaterea în uh, cadrul Comisiei, evident, s-a centrat pe niște aspecte specifice care se regăsesc în raport. Trebuie să ne gândim la strategii pentru uh, reducerea acestor, uh, utilizarea acestor uh, resurse rare, dar trebuie să ne asigurăm și că nu supracomplicăm acest uh, subiect. Titlul acestui raport este o strategie eficientă, însă trebuie să fim conștienți de faptul că uh, putem să fim prea prescriptivi în acest uh, moment. Trebuie să ne păstrăm deschise opțiunile uh, atunci când ne gândim la strategia noastră. Haideți să ne gândim puțin la minerit. Conceptul este unul extraordinar. Vin dintr-o țară unde există o tradiție în acest domeniu, există și o tradiție în ceea ce privește reciclarea și cred că putem să ne folosim de deșeuri. Însă știm că gropile de gunoi uh, creează gaze cu efect de seră pe care dorim să uh, le uh, evităm. Vechile gropi de gunoi au fost sigilate pentru a nu emana gaze adesea foarte periculoase. Deci trebuie să fim atenți la aceste detalii când facem progrese cu această strategie și să nu uităm, avem nevoie de o evaluare de impact foarte bună trebuie să ne gândim puțin uh, și la uh, problema deșeurilor uh, care pot fi um, uh, acumulate. Cât privește distorsionarea uh, piețelor, manipularea acestora, uh, clar că toate aceste subiecte sunt deschise dezbaterii, însă ultimul lucru pe care trebuie să-l facem ca răspuns la această preocupare ar fi să vorbim despre um, oprirea acumulărilor, pentru că asta este o distorsionare a pieței și nu putem face asta fără să examinăm mai mult lucrurile. Uh, pe larg uh, susțin uh, acest raport, îi mulțumesc domnului raportor și de pe aștept să um, lucrez cu dânsul la această strategie în următorii ani, pentru că e clar că suntem de-abia la începutul acestui drum. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Gărlin! Acum dăm cuvântul doamnei Matias din partea GUE pentru minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu o să încep mulțumindu-i domnului raportor pentru activitatea domniei sale în descrierea cerințelor pe care le are industria europeană pentru materii prime și pentru faptul că a subliniat aspectele de risc de mediu și sociale și importanța reciclării. Acestea sunt elemente cheie în raportul său. Dar trebuie să analizăm și propunerea Comisiei și nu sunt deloc de acord cu modelul lansat de Comisie în ceea ce privește diplomația materiilor prime. Există această idee de a înființa un, uh, organisme internaționale la nivel de G8 sau de G20, dar asta va duce la o și mai mare separare între țările industrializate care au nevoie de materii prime pe bună dreptate și țările sărace care sunt bogate în materii prime, dar uneori nu au acces la aceste materii prime pentru a le putea exploata chiar uh, ei cred că este nevoie de o garantare a accesului la aceste materii prime prin toate mijloacele necesare și cred că acest lucru ar fi trebuit să fie învățat de Europa din trecutul său, pentru că o asemenea abordare nu duce deloc la o situație de succes. Deci acest tip de diplomație este un lucru cu care nu sunt deloc de acord. Este mai mult un șantaj diplomatic, pentru că aceste țări ar trebui să fie stăpânele propriilor resurse prime și uh, cred că Serviciul de Acțiune Externă ar putea să fie extrem de important. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar. Așa cum spune și raportul domnului Pitikofer, sectorul industrial european este, are din ce în ce mai multe dificultăți în obținerea de um, resurse, de materii prime. Creșterea economică rapidă a lumii a treia, o cerere mai mare din partea Americii pentru metale rare și pământuri rare, crește prețurile și industria europeană este afectată. În Europa există foarte multe produse industriale care sunt considerate deșeuri și care foarte adesea conțin metale grele și alte resurse care altfel sunt obținute din străinătate. Diplomația comercială și explorarea sunt o cale de a merge mai departe, dar ar trebui să ne gândim și la reciclarea deșeurilor. Nu ar trebui să privim reciclarea ca o sursă de poluare. Este o cale de a obține resurse și de a reduce dependența UE de țări care exportă resursele de care are nevoie. Președintele, mulțumesc, domnule Pașca, și acum îi dau cuvântul domnului Tsukalas. Două minute. Brother, să la catarhina Cfrașu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să-mi arăt mulțumirea pentru faptul că avem o astfel de dezbatere în legătură cu strategia UE asupra materiilor prime. Și de asemenea vreau să mulțumesc pentru calitatea raportului pe care îl vom vota. Cred că acest raport îndeplinește criteriile necesare în ceea ce privește criteriile de mediu, economice și de dezvoltare, criterii esențiale dacă dorim o adevărată strategie europeană pentru materiile prime. Avem nevoie de o strategie care să ajute țările în curs de dezvoltare și, de asemenea, să ajute la dezvoltarea Europei. Iată de ce avem nevoie de o strategie care să susțină producția europeană și să ne permită să aducem mai multe materii prime acasă la noi, protejând în același timp mediul, creând noi locuri de muncă. Și aceasta cred că va duce la locuri de muncă mai calificate. Iată de ce este important să lucrăm într-un context internațional și să ne gândim la o gestionare adecvată și grujulie a resurselor. În ceea ce privește pământurile rare, o chestiune care a fost deja menționată cu anterioritate. Cred că ar trebui să menționez faptul că de multe ori am vorbit despre aceste pământuri rare cu Comisia Europeană. E vorba de elemente foarte importante, elemente care sunt esențiale pentru noi și dacă nu avem o strategie potrivită a Uniunii Europene în ceea ce privește materiile prime, atunci avem nevoie de o politică uh, deosebit de puternică în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, care să uh, aibă consecințe și asupra relațiilor noastre internaționale. Aceasta va duce la o strategie adecvată pentru pământurile rare, un lucru pe care l-am cerut de mult timp, de altfel. Trebuie să vedem care este prețul acestora, care sunt tehnologiile care sunt utilizate, de exemplu, în Europa. Mulțumesc și acum domnul Gerec. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, politica privind resursele se leagă de monopolizare, pentru că resursele sunt împrăștiate într-o manieră neechitabilă pe glob. Uniunea Europeană trebuie să fie corectă atunci când exploatează resurse. E nevoie de energie pentru a obține aceste resurse. Și uh, prin energie măsurăm uh, eficiența. Taxele pentru industria uh, minieră ar trebui să revină autorități locale care trebuie să fie responsabile pentru geologia uh, zonei și pentru resursele de apă. Aici s-ar respecta subsidiaritatea și uh, principiile de eficiență financiară. Multe resurse energetice sunt obținute din Rusia. Reciclarea are un potențial uriaș, e nevoie de uh, cercetare și inovație în acest domeniu. Cât privește ingineria uh, materialelor, e bine, ea reprezintă uh, o posibilă soluție de înlocuire a resurselor care consumă energie. Aici ne-am putea gândi la o utilizare a cherestelei în construcții mai degrabă. Materialele care au proprietăți speciale, precum uh, pământurile rare, sunt vitale dacă uh, trebuie să evităm uh, schimbarea climatică. Mulțumim, domnule Gherec. Domnul Teurer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc domnului Bütikofer pentru un raport excelent. Domnule comisar Tajani, în această seară ați transmis un semnal clar ceea ce reprezintă o sursă de speranță pentru noi. Pentru că la început, atunci când Comisia a demarat această strategie, n-am fost foarte mulțumiți. Materiile prime reprezintă o necesitate majoră pentru industrie și pentru sectorul de angajări din Europa. De, de aceea, o strategie este esențială. Bineînțeles, trebuie să asigurăm cei trei piloni. Uh, furnizarea de materii prime, îmbunătățirea eficienței îmbunătățirea modului în care utilizăm resursele, dar trebuie să avem și relații bune cu furnizorii de materie prime din lume. Și amendamentele depuse de grupul nostru se uh, concentrează tocmai asupra acestui uh, proces, pentru că există foarte multe resurse care sunt uh, disponibile pe fundul oceanelor și care nu au fost încă cercetate. Și uh, aici Uniunea Europeană ar putea să ofere stimulente uh, țărilor din uh, lumea a treia sau din uh, alte părți pentru a avea strategii comune. Noi, uh, liberalii, considerăm că IMM-urile au nevoie de ajutorul nostru, pentru că companiile mari pot să-și acopere singure necesarul de materii prime, dar IMM-urile au nevoie de ajutor și tocmai de aceea aș dori să lucrăm împreună cu statele membre, să existe niște parteneriate între statele membre și între uh, țările bogate în resurse care să ia în calcul și elementele de mediu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Figueiredo este următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte suntem de acord cu toții că avem nevoie de o strategie eficientă în ceea ce privește materiile prime și că trebuie să evităm situații precum cea din 2007-2008 când s-a ajuns la prețuri exagerate pentru materiile prime sau acestea nu mai erau disponibile din cauza speculei de pe piața materiilor prime. Deci avem nevoie de condițiile necesare pentru ca piața fizică să nu fie blocată de piața financiară, de tot felul de instrumente derivate și așa mai departe, așa cum s-a întâmplat de-a lungul anilor. Însă, pentru a proteja aceste materii prime de speculă, trebuie să asigurăm o disponibilitate a informațiilor în ceea ce privește fluxul și stocul acestora. E nevoie de o mai bună cunoaștere a resurselor existente în Europa și, de asemenea, trebuie să știm cum le putem exploata și, de asemenea, cele care se află pe fondul submarin. Și aceasta respectând, bineînțeles, reguli sociale și de mediu și interesul uh, țărilor unde aceste resurse există și, bineînțeles, și cooperarea cu țările producătoare sau cu țările terțe, de exemplu țările din Africa, evitând orice fel de nouă formă de colonialism. De asemenea, este nevoie de o mai mare reciclare și mai bună a materiilor prime. În felul acesta putem obține foarte multe materii prime, putem evita un impact negativ asupra mediului și a, uh, putem evita deșeurile periculoase. Sper, domnule comisar, să țineți cont de toate aceste aspecte în strategia dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Belder, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Accesul la materii prime este de importanță crucială pentru prosperitatea cetățenilor uh, europeni. Prin urmare, trebuie să oferim uh, prioritate acestei situații a uh, materiilor prime pe piață. Trebuie să existe anumită stabilitate și o anumită reglementare a piețelor. Mai mult trebuie să ne gândim uh, exact uh, de uh, cât anume e nevoie în materie de intervenție. Durabilitatea este elementul cheie aici companiile europene trebuie să aibă politici de achiziționare uh, foarte corecte și Uniunea Europeană trebuie să se asigure că există cadrul adecvat. Uniunea Europeană propune, uh, să zicem, legi în domeniul uh, mineralelor care pot declanșa conflicte, dar atunci trebuie să ne asigurăm că toți cei care se implică în extracția unor astfel de materiale nu vor fi puși în pericol. Trebuie să fim corecți și în ceea ce privește politicile noastre față de țările de origine cu privire la aspecte care vizează promovează stabilitatea piețelor, drepturile omului și așa mai departe. Aș dori să-mi exprim și mulțumirea pentru activitatea raportorului. Dăm acum cuvântul doamnei Hibner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și domnului comisar Tajani. Și mulțumesc de asemenea și raportorului. Raportorul, în mod clar, a pierdut foarte mult timp redactând un raport excelent. Și această problemă este de o importanță uriașă. Vorbim despre resurse de care are nevoie și Europa și lumea și avem nevoie de o strategie eficientă. și de căi noi de utilizare a resurselor. Materiile prime sunt baza oricărei economii, fie ea europeană, fie uh, mondială. Ne afectează viața tuturor și atunci trebuie să ne asigurăm că acest consum contemporan și uh, modelele de producție și de consum sunt durabile pe termen lung, pentru că nu este o idee bună să utilizăm tot, să exploatăm tot acum și să nu mai lăsăm nimic pentru generațiile viitoare. Economiile europene trebuie să fie moderne, competitive și cu un nivel de emisii scăzut ceea ce înseamnă că trebuie să analizăm și utilizarea deșeurilor, care foarte adesea conțin materii prime extrem de valoroase o transformare, o mutare către o economie mai ecologică va avea și niște costuri, dar va necesita și niște modificări socioeconomice. Trebuie, de asemenea, să avem o abordare integrată în ceea ce privește dezvoltarea de noi tehnologii Uh, pentru protecția mediului. Strategiile și politicile viitoare vor trebui să caută să reducă poluarea mediului și emisiile. Asta înseamnă că avem nevoie de o strategie care să ne permită să transmitem generației următoare ceea ce am moștenit la rândul nostru. Acum domnul De Angelis nu este aici, astfel încât îi dau cuvântul doamnei Meller. Arvoisa herra puhemies, hyvä komission jäsen. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea în primul rând să mulțumesc raportorului pentru acest document atât de important. Europa și lumea întreagă au nevoie de o strategie eficientă a materiilor prime, un lucru pe care l-am auzit de multe ori și doar în felul acesta materiile prime pot fi păstrate și pentru generațiile viitoare. Salut faptul că și Comisia a ținut cont de sugestiile făcute în acest raport și în ceea ce privește mineritul în nordul Europei și în zona Arcticului. Acesta ar putea reprezenta o sursă importantă pe viitor. Comisia însă ar trebui să vadă mai bine cum s-ar putea utiliza resursele europene într-un mod durabil, pentru că aceasta ne-ar putea permite să reducem dependența noastră față de importurile din țări terțe. Zona arctică reprezintă un potențial colosal. De exemplu, pământurile rare din această regiune ar putea reduce dependența noastră de importuri. În raport se vorbește și despre taxe și despre impozitare și îmi pare bine că Comisia a spus un nu hotărât impozitării acestor resurse, pentru că nu este momentul potrivit pentru a o face și aceasta n-ar asigura eficiența resurselor. De asemenea, pădurea este o sursă importantă, o sursă de materii prime și de energie. Îmi pare rău că partea forestieră nu este bine acoperită în acest raport, pentru că pădurile sunt o parte importantă a resurselor noastre și va fi pe viitor. Mulțumesc, doamna Delange. Eh, er s au spus deja multe cu privire la importanța eh, unei politici eficiente eh, pentru materiile prime în Europa și în acest context aș dori să mă refer doar la o materie primă și anume fosfatul de care e nevoie pentru creșterea culturilor. Peste câțiva ani, resursele mondiale de fosfat se vor fi utilizate Cam în aceeași perioadă, populația uh, lumii va ajunge la 9 miliarde și toate aceste persoane uh, vor trebui să mănânce. Domnule comisar, putem uh, continua să vorbim despre toate aceste aspecte sau putem începe să facem ceva concret? În Europa ne tot ocupăm de problemele pe care le avem cu îngrășămintele și E clar că în acest context ar trebui să reducem uh, poluarea. Avem uh, uh, produse care ar putea înlocui fosfatul și aici am putea să avem cu toții de câștigat trebuie să oferim sprijin politicii rurale în acest context și, de asemenea, componentei rurale a politicii agricole comune. Anumite minerale ar trebui definite ca și substitut pentru îngrășăminte. Cât privește fosfatul, bine, acest exemplu demonstrează că doar atunci când transformăm toate aceste vorbe în uh, fapte, obținem o strategie eficientă pentru uh, materiile prime. Sper așadar că domnul comisar uh, e gata să lucreze cu noi la un nivel practic și aș dori să îl întreb dacă e gata să-și asume toți acești pași în viitor. Domnul Țică urmează.

Herr Mulțumesc, domnul Lieber Reinhard Bütikofer, herzlichen Dank von dieser Stelle aus für deinen guten Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc prietenului meu, Reinhard Butikofer, pentru acest raport excelent și pentru felul în care am lucrat împreună. Cred că acest document ne va ajuta să facem o mai mare sensibilizare în legătură cu această temă. Noi am așteptat timp îndelungat acest raport și, bineînțeles, era uh, întotdeauna vina comisarului Tajani și a celor din jurul său. Recent, însă, am aflat că avem în sfârșit o strategie asupra resurselor din partea Comisiei și, de asemenea, o susținere verbală pentru acest raport și după aceea am avut un termen foarte strâns pentru prezentarea documentului și după aceea a dispărut uh, orice formă de solidaritate atunci când a venit momentul stabilirii standardelor. A fost o adevărată catastrofă pentru că Consiliul nu a fost de acord cu Comisia, de altfel nici nu se întâmplă prea des, nu? Și până la urmă, din fericire, comisarul Potoșnic a reușit să țină piept adversarilor. Este vorba de o chestiune foarte importantă și mă bucur că raportul aruncă o lumină nouă asupra acestei chestiuni, pentru că chiar în situația în care schimbarea climatică ar fi doar pe jumătate cât credem că este, avem nevoie de tehnologii noi, moderne și aceasta înseamnă procesarea resurselor prime, a materiilor prime care există peste tot în lume. Și cred că prin cei trei piloni propuși de către Comisie, acest, acești piloni ar trebui văzuți pe picior de egalitate, n-ar trebui să existe uh, o ierarhizare între aceștia. Cred că trebuie să avem un comportament echitabil față de țările terțe. Ar trebui să căutăm aliați peste tot în lume pentru a dezvolta importurile și exporturile noastre și pentru a putea oferi un răspuns în comun în fața acestor provocări. Și atunci când există activități miniere, ar trebui să ne asigurăm să existe și beneficii pentru comunitate, de exemplu să se construiască școli sau spitale. E nevoie de aici de o nouă strategie care se ducă la înlocuirea materiilor prime pe care le utilizăm în mod curent în ziua de astăzi, ca, cum ar fi, de exemplu, cupru și pe care pe viitor probabil nu-l vom mai avea. De exemplu, uh, canalizarea de apă ar putea fi făcută din alte materiale sintetice. În calitate de agricultor, nu știu ce se întâmplă prea bine cu aceste acorduri pentru liber schimb. Însă, acestea trebuie văzute în contextul uh, directivei pentru protecția mediului. Dacă această directivă FFA va fi folosită împotriva uh, politicilor asupra resurselor, atunci vom avea o problemă foarte mare. Domnule Florenzi, se termină timpul, spune președintele. Eficiența resurselor este esențială pentru ca lucrurile să meargă mai departe. Mulțumesc, domnule Florenz. Următorul vorbitor, domnul Tabagi az európai parlamentben működő stoa panel ebben az évben a természeti erőforrásokkal parlamentul european a ales drept uh, temă principală de dezbatere astăzi această chestiune a materiilor prime. Și acest lucru s-a făcut tocmai la inițiativa mea. Aș vrea de aceea să-l felicit pe domnul Butikofer și să salut raportul dânsului pentru că este vorba de o adevărată provocare a secolului 21. Raportul Butikofer se referă la fondul chestiunii și anume că ar trebui să ne centrăm asupra reciclării materiilor prime în Israel acesta este de 75%, în timp ce în Europa suntem doar la un nivel de 25%. N-ar trebui însă să ne hrănim cu speranțe de șarte în ceea ce privește reciclarea deșeurilor. Am văzut cu ocazia tragicului eveniment din Ungaria am văzut acolo cum responsabilii au discutat îndelung între ei și reprezentanții industriei au ajuns la concluzia că a, procesul de reciclare ar fi fost prea costisitor. Mulțumesc, domnul Stolojan. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să

S-a spus aici uh, de foarte multe ori cât de importante sunt materiile prime pentru competitivitatea și dezvoltarea industriei europene. Foarte mulți au spus de asemenea că depindem de companii în ceea ce privește locurile de muncă și s-au făcut afirmații, s-au făcut declarații în legătură cu această mică companie care produce becuri uh, cu consum redus și care utilizează foarte mult pământuri reduse, pământuri rare, mă scuzați. De aceea ar trebui să salutăm raportul Buticofer, care este un raport foarte echilibrat. Iar la întrebarea pusă, și anume aceea de a găsi un răspuns potrivit pentru fiecare lucru, aceasta este foarte bună, iar abordarea celor trei piloni a Comisiei este una care ne face să ne gândim la noi surse de materii prime în Europa. Colegii mei spuneau că avem nevoie de noi tehnologii, domnul Florent spunea că am putea avea contradicții între mai multe legislații și de aceea ar trebui să știm și care sunt limitele pe care le impunem ce opțiuni avem, cum putem recurge la uh, extragerea de noi materii prime. Și există și problema reciclării, care să nu ne ducă la probleme și mai mari decât cele pe care le avem. Însă acestea trebuie făcute cu o atitudine diferențiată, rațională și trebuie să ținem cont și de uh, diplomația în domeniul materiilor prime. Se spune aici de asemenea că acesta este un instrument de oprimare a săracilor și cred că nu este chiar așa. E nevoie însă de cooperare la nivel internațional pentru ca noi în Europa să utilizăm la maxim potențialul pe care îl avem, un lucru absolut necesar. Comisia ne spune cum ar trebui utilizate materiile prime și eu cred că abordarea Comisiei este una greșită. Acum, în legătură cu chestiunea fiscalității, a impozitării, eu cred că ar trebui să se mențină poziția noastră, pentru că majoritatea Parlamentului este mult mai importantă decât uh, câștigul sau nu a unuia sau altuia. Domnul Marinescu

intervențiilor uh, spontane. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar și mulțumesc și raportorului. Într-un sens larg, cu toții suntem de acord cu acest raport. Dezbaterea este însă foarte interesantă dacă vorbim despre anumite materii prime și aici susțin comentariile domnului De Lange în legătură cu utilizarea fosforului care este în scădere și cererea pe piața acestuia. Și dacă analizăm felul în care producem alimente nu doar în Europeană, ci și la nivel global, ținând cont de acest această materie primă care este esențială. Există însă multe alte aspecte și raportul a ținut cont de multe dintre comentariile Comisiei Agri, lucru pentru care vreau să mulțumesc. Însă dacă revenim la abordarea celor trei piloni, atunci nu se menționează agricultura față de alte sectoare de activitate și ale industriei. Și cred că este o greșeală, pentru că aceasta este un domeniu esențial pentru viitorul planetei noastre și a Uniunii Europene. Avem nevoie de siguranță alimentară și avem nevoie de o strategie care să ne asigure că vom avea în continuare agricultură în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă McGuinness, doamna Smolkova. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, domnului raportor pentru minunata uh, activitate depusă. Cererea de resurse crește la nivel mondial și asta presupune niște uh, riscuri uh, economice precum uh, prețuri care fluctuează foarte repede. Asta înseamnă că trebuie să folosim baza de resurse a Europei într-o manieră eficientă. Întreg lanțul de uh, distribuție trebuie gândit uh, astfel încât să folosim eficient aceste resurse. Niciuna dintre resursele noastre nu ne va fi la dispoziție pentru totdeauna. Și aici ajungem uh, și la eficiența de mediu, pentru că trebuie să ne uh, folosim de mai multe ori uh, aceeași resursă prin intermediul reciclării. Deci reciclarea este foarte importantă. Susțin opinia Comisiei, așadar. Însă această opinie, această viziune trebuie să devină realitate și avem nevoie de un plan al resurselor pentru Uniunea Europeană până în 2015. domnul Melțer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că în telefoanele mobile există niște metale bine cunoscute, cum ar fi cuprul, dar și metale mai puțin cunoscute, cum ar fi pământurile rare și acestea nu sunt doar puține, ci sunt și sursă de conflict. China a anunțat China, mă scuzați, oferă, pune la dispoziție, este furnizor pentru 97% dintre aceste pământuri rare și acum amenință să înceteze această furnizare. Și cred că este nevoie de o planificare foarte clară și avem nevoie de o strategie pentru viitor. Având în vedere că avem această perioadă de 5-10 ani, trebuie să ne gândim cu mare atenție care sunt necesitățile noastre pe termen lung de materii prime. Și trebuie să luăm în calcul și faptul că China și-a garantat deja securitatea uh, aprovizionării din Africa, Mongolia și din alte părți. Prețurile cresc, după cum bine știți, deci cred că este important să avem o soluție rezonabilă și nu ca cea făcută până acum cu becurile. Domnul Kelly. Uh, Mulțumesc, domnule președinte E bine că avem această dezbatere astăzi, pentru că dacă n-am avea o strategie rezonabilă în ceea ce privește materiile prime, nu vom putea asigura dezvoltarea pe viitor. Chiar cu cel mai bun palmares industrial din lume, fără materii prime nu poți face nimic și același lucru se întâmplă și în industrie. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru acest document foarte bun și necesar. Europa are un rol esențial în lume și are nevoie de o sursă constantă de materii prime. Iată de ce trebuie să vedem care sunt în primul rând resursele noastre proprii în interiorul granițelor noastre și să nu ne limităm dezvoltarea din cauza restricțiilor exagerate. Bineînțeles, trebuie să se aplice și criterii de respectare a mediului, dar acest lucru uh, trebuie făcut ținând cont și de procesul de reciclare. Reciclarea se află abia la începutul său. Reciclarea a, uh, înseamnă că un produs poate fi utilizat de foarte multe ori și printre acestea sunt incluse și materiile prime. Un lucru care a fost menționat aici de multe ori sunt pământurile rare, care sunt esențiale. China controlează 97% din aceste resurse, așa cum au spus colegii mei

în mod evident, reducerea consumului de materii prime are foarte multe beneficii, în primul rând pentru mediu. Mai puține deșeuri, o nevoie mai mică de minerit, de extragerea minereurilor și o politică industrială serioasă trebuie să analizeze un nivel global, nu european. Deci este important ca dacă facem ceva, acest lucru să se facă la o scară mai largă. Ar trebui să acopere întreaga lume și, domnule comisar, Domnul președinte Buzek a avut ideea de a avea o piață unică a energiei și aș dori să mergem un pic mai departe cu asta, pentru că numai așa putem avea o siguranță a aprovizionării atât pentru industrie cât și pentru cetățeni. Pentru că asta ar duce și la mai multe economii în ceea ce privește cheltuielile cu materiile prime. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Băsescu! Microfon, vă Vă mulțumesc, domnule președinte. Consider că Uniunea Europeană are nevoie de o strategie eficientă în domeniul materiilor prime dacă vrea să rămână competitivă în domeniul industrial printre factorii eseniali pentru realizarea acesteia se numără i o diplomaie a resurselor coerentă i eficace

commissaris ik had toch nog even een paar nabranders. Eh, ik wil inderdaad graag wat. Aș dori să amintesc câteva lucruri care mi-au eh, venit eh, acum în minte. Aș dori să mă gândesc la reacția Comisiei vis-a-vis de raportul nostru. Aș dori să întreb în legătură cu anumite măsuri. Unii au menționat acumularea de resurse de materie primă. Însă mă gândesc că aceasta nu este abordarea uh, cea corectă. S-a vorbit despre fosfor um, și despre alte elemente la fel de importante, însă aș dori să știu uh, cum anume uh, intenționați să procedați, cum doriți să vă asigurați că există inovație în acest sector. Avem obiective de eficiență, însă cred că nu trebuie să pierdem din vedere uh, faptul că e nevoie și de obiective uh, energetice. Cât privește deșeurile, cred că e important să existe acest echilibru, să începem deci să uh, refolosim deșeurile pe care le avem, deșeurile existente. Oare aceste deșeuri intră în niște circuite de eficiență? Cine însă va coordona toate aceste măsuri? Cum vor fi ele organizate? Vom vorbi despre Uniunea Europeană sau uh, despre, vom vorbi despre domnul Potocnic și uh, inițiativa sa emblematică? Domnule ne aveți uh, comentarii de făcut sau de dat răspunsuri? Acum e momentul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, aș vrea să spun încă o dată care este poziția Comisiei și care este total aliniată la textul domnului Butikofer. Noi suntem în favoarea unei strategii pentru materii prime care să se bazeze pe cei trei piloni pe care i-am menționat anterior. și anume să căutăm materii prime în Uniunea Europeană, în afara Uniunii Europene și apoi să promovăm inovațiile. Și voi începe cu cel de-al treilea pilon, inovațiile. E nevoie de o strategie echilibrată și când spunem acest lucru, Vrem să spunem că într-unul din primele documente prezentate de comisie privind uh, inovația am uh, accentuat parteneriatele pentru inovații, pentru promovarea inovațiilor, iar uh, apoi am avut un document despre materiile prime. Consiliul este de acord, deci vom continua pentru promovarea parteneriatelor europene pentru inovații care se referă la înlocuire și reciclare. Nu e o chestiune lipsită de importantă. Parteneriatele acelea nu sunt noi, ele au existat înainte să apară problema materiilor prime. Nu ne-am gândit noi la altceva dintr-o dată și am venit acum cu aceste parteneriate pentru inovații. Cred că e păcat că uh, unii dintre deputații care au vorbit despre acest lucru nu e aici dorința de a promova înlocuirea și reciclarea au existat înainte de documentul privitor la materiile prime. Cât privește strategia la nivelul Uniunii Europene, poate că am uh, vorbit prea repede la momentul respectiv și nu m-ați urmărit foarte bine când am vorbit despre problema Suediei. Spuneam că Groenlanda este o zonă în care vom vedea ce vom putea face în ceea ce privește materiile prime. Spuneam că împreună cu guvernul Suediei am participat la o reuniune la reprezentanța Uniunii Europene acolo, iar, uh, președin, iar ministrul suedez a vorbit despre materiile prime din Marea Barents și împreună cu acest ministru am fost să vedem exact ce se poate face despre materiile prime, ce se poate face în chestiunea materiilor prime. S-ar putea ca mesajul meu să nu fi fost bine înțeles, dar vreau să vă asigur, domnilor și doamnelor deputați, că uh, Groenlanda făcea parte din Danemarca până acum câțiva ani și uh, știu foarte bine ce am spus când am vorbit despre Groenlanda. Uh, deci nu e așa de departe cu Europa și are în continuare legături cu regatul Danemarcei. Cât privește aspectele internaționale, cred că e păcat, încă o dată spun acest lucru, că doamna Matias și doamna Figueiredo au plecat din hemiciclu pentru că nu am intenția uh, să promovez politici neocolonialiste în Africa. Vin dintr-o țară care a fost prima care și-a cerut scuze Africii pentru greșelile făcute în trecut în timpul perioadei coloniale și nu cred că Europa ar trebui să aibă o politică colonialistă în vreo parte a lumii. Cât privește materiile prime, doresc să implic și ca țările participă, din Africa să participe la niveluri foarte înalte și în acest sens ne vom adresa Uniunii Africane. Multe țări din Uniunea Africană doresc să coopereze cu noi, deci politica africană nu trebuie considerată uh, o victimă a unui potențial nou tip de colonialism. Nu asta vrem să facem. Europa nu este neocolonialistă. Cât privește o altă chestiune care a reieșit în discursurile dumneavoastră. Domnul Lange s-a referit și doamna Eck de asemenea s-a referit la această chestiune. Comisia este angajată la transparență în ceea ce privește industria minieră. Este o chestiune care va deveni din ce în ce mai relevantă la nivel internațional. Am intensificat susținerea pentru inițiativa privind transparență în industria extractivă. Am pus la dispoziție bani, avem rapoarte despre exporturi și mai sunt încă o serie întreagă de chestiuni de rezolvat la nivelul acestei inițiative, pentru că 50 de țări au resurse minerale bogate, dar doar 9 fac uh, faă inițiativei de transparență în acest domeniu. Cât privete o propunere oficială în acest sens, Uh, propunere de a, trans, de a raporta clar și transparent în momentul în care se extrag anumite materii prime, Comisia analizează posibilitatea de a, o face, de a face raportarea obligatorie, astfel încât companiile care sunt listate la bursele din Uniunea Europeană să poată fi auditate și vom face o propunere în acest sens uh, ceea ce va întări inițiativele care există deja în materie de transparență și care sunt complementare față de de uh, actul de legea Frank din Statele Unite la care s-a referit domnul Butikofer. Rezultatele sunt evaluate, iar în ceea ce privește ultima chestiune la care vreau să mă refer, și anume depozitarea resurselor, Comisia consideră că prin garantarea siguranței, aprovizionarea depinde de companii, iar uh, agențiile și instituțiile au un rol în îmbunătățirea acestui lanț al aprovizionării. Dar cooperăm cu statele membre pentru a vedea dacă se poate pune la punct un program de depozitare a materiilor prime și să vedem care este plusvaloarea unui asemenea program în ceea ce privește, de exemplu, petrolul avem uh, acum un studiu exploratoriu în desfășurare despre această chestiune. Cred că m-am referit la majoritatea chestiunilor din dezbatere. Domnule președinte, cred că aș avea nevoie de încă o jumătate de oră să mai vorbesc, dar uh, vreau să-l acum să-l ascult pe domnul Buticofer și sunt gata la dispoziția domnilor și doamnelor deputați dacă doresc să mai discute cu mine această chestiune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Și acum are cuvântul domnul Buticofer. Mulțumesc. Domnul Buticofer, vă mulțumesc. Domnule președinte, stimați colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru contribuția făcută la dezbaterea de astăzi. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Italiani, vicepreședintele al Comisiei, pentru comentariile făcute în această seară și pentru sprijinul pe care l-a oferit acestei idei de a constitui o rețea care să se ocupe de aceste pământuri rare și de asemenea pentru celelalte propuneri făcute. Evident, este important să ne bazăm pe materiile prime locale și să identificăm acele zone în care este nevoie să facem îmbunătățiri Există însă o serie de zone extrem de delicate din punct de vedere al mediului și acolo va trebui să procedăm cu multă precauție. Este o chestiune deosebit de importantă și subliniez încă o dată, nu trebuie să facem greșeala de a ne gândi că politica industrială și protejarea mediului sunt uh, diametric opuse. Nu, este important ca directoratele generale de resort să colaboreze în acest sens. Este deosebit de important faptul că tehnologiile noi tind să se impună, însă trebuie să ne asigurăm că reciclăm oriunde acest lucru este posibil, pentru că reciclarea va deveni o soluție economică. De exemplu, am vizitat o unitate de reciclare și mi-am dat seama că această reciclare trebuie să devină o parte a politicii energetice. Acesta este genul de abordare de care avem nevoie. Cred că este foarte important să privim uh, întreaga politică în ceea ce privește aprovizionarea și depozitarea, am văzut o serie de opinii divergente enunțate aici. Domnul de Hocht a fost destul de sceptic în legătură cu unele dintre ideile care au fost prezentate aici, în legătură cu modul în care ar trebui să procedăm în materie de pământuri rare. Uh, China vorbește de o reducere a producției și uh, depozitarea acestor resurse trebuie să văzută într-un alt context. Sigur, nu vreau să merg mai departe aici, însă este esențial să abordăm aceste chestiuni cu multă precauție și să efectuăm un, o evaluare de mediu adecvată. În ceea ce privește politica externă, trebuie să spun că, în opinia mea, politica materiilor prime nu are absolut nimic în comun cu neocolonialismul. Altfel, Comisia și Parlamentul nu ar fi recunoscut principiul suveranității supra resurselor naturale europene.